Bal nu. Atunci acesta este considerat aprobat. Stimate doamne, stimați eh, domni, permiteți-mi vă rog să îl salut pe domnul Ales Bialitski, scriitor din Belarus și activist eh, în domeniul drepturilor omului din, din partea Human Rights Center Viasna. Stimate domnule Bialitski, pe 21 iunie, 21 iunie, de-abia după trei ani ați fost uh, eliberat din închisoare. Acest parlament a cerut de mai multe ori eliberarea dumneavoastră din închisoare și, din fericire, am reușit uh, în final să uh, vă vedem liber acum. Dumneavoastră ați fost nominalizat de către Parlamentul European pentru premiul uh, pentru libertate de gândire, premiul Saharov al Parlamentului European și ne bucurăm extrem de mult să vă putem saluta aici în calitate de om liber prezent la sesiunea plenară de astăzi. Bun venit și admirația noastră pentru curajul dumneavoastră. The next Punkt der Tagesordnung. Următorul punct de pe ordinea de zi este următorul, concluziile reuniunii, uh, concluziile programului președinției italiene, declarații ale Consiliului și al Comisiei, îmi scuze. Îl salut de aceea călduros pe domnul uh, Matteo Renzi, premierul Italiei. Bun venit în plenara Parlamentului European. Domnule Renzi, aveți cuvântul.